Cred că putem începe. Deschid ședința și mă bucur să-i urez bun venit uh, ministrului italian al turismului, domnul Franceschini, președintele uh, Consiliului din partea Italiei care ne va prezenta prioritățile președinției italiene în domeniul turismului. Pentru că, nu e așa, comisia noastră este de transport și turism. Primim aici doi miniștri. Pe ministrul transporturilor l-am ascultat deja, acum ați venit dumneavoastră, mă bucur mult și aștept cu nerăbdare să vă ascult. Bine ați venit la Parlamentul European! Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Îi salut pe toți membrii comisiei. Acum, la început de mandat și sper că pe parcursul președinției italiene să putem să cooperăm cât mai bine, să comunicăm cât mai bine între dumneavoastră, membrii comisiei și noi. Cred că subiectul central legat de turism este să se înțeleagă până la capăt la diversele niveluri de luare de decizii în Europa și uh, în statele membre faptul că turismul este o adevărat o oportunitate majoră pentru creșterea și dezvoltarea economică a întregii Europei. Astăzi deja Europa este prima destinație turistică din lume și deci domeniul turismului poate și trebuie să devină central în redefinirea obiectivelor strategiei UE 2020, conștientizând faptul că poate cu adevărat să fie un motor de creștere economică, de dezvoltare, de ocupare și nu doar atât. Când vorbim despre turism, astăzi trebuie să fim conștienți de faptul că există un turism internațional, deci din afara Uniunii Europene, și uh, un turism intern în țările noastre și între țările noastre. Astăzi, turismul din exteriorul Uniunii Europene, mai ales uh, din țările mari care se apropie acum din ce în ce mai mult de piața mare a turismului global, um, alegerea unui uh, turist din China, Rusia sau din altă țară, alegerea de a veni în Europa, de a face o călătorie în Europa, de a organiza o călătorie de la o capitală a unui stat european la alta, dar totuși acești oameni aleg ca destinație Uniunea Europeană de obicei nu aleg doar o țară din Europa, pentru că nu au de foarte multe ori în viață uh, posibilitatea de a veni atât de departe. Deci, noi trebuie să valorizăm pe cât posibil capacitatea Europei de a se propune pe piața globală ca interlocutor unic prin politici naționale ca, între care să existe sinergii. Apoi există un al doilea tip de turism pe care l-am putea numi turismul intern al Uniunii Europene, care depășește strict valoarea sau costul călătoriei. Deci contribuția financiară pe care le duce turismul economiei. Turismul intern are și o dimensiune care face parte din conceptul de cetățenie europeană. Uh, și uh, așa cum a fost uh, pentru noi când eram tineri, uh, a călătorit pe celelalte state europene, pentru copiii noștri acesta permite o deschidere spre lume, o conștientizare a uh, identității noastre europene pe lângă identitățile noastre naționale de care, bineînțeles, trebuie să fim mândri. Deci identitatea europeană se poate crea prin uh, aceste călătorii în Europa. Deci turismul intern este o formă spontană de a construi o identitate a cetățenii europeană. După cum știm, Uniunea Europeană deține un patrimoniu de resurse naturale și culturale de prim ordin în lume. Și trebuie să înțelegem că legătura care există între patrimoniul nostru cultural și capacitatea noastră de a atrage turiști este o legătură foarte strânsă în care trebuie să investim. Și trebuie uh, să promovăm un turism de calitate, deci o calitate a ofertei să nu mai fie un turism de nișă, ci este un turism de masă, dar totuși de calitate. Trebuie să investim în creșterea turismului european prin anumite acțiuni, priorități. În primul rând, trebuie să sprijinim dezvoltarea unor planuri de mobilitate și de transport intermodal care să favorizeze pe cât posibil accesul turiștilor în locuri considerate minore. Există probleme în capitalele europene pentru că acestea primesc prea mulți turiști. Dar există alte locuri minunate în Europa orașe mici, monumente sau peisaje deosebite, foarte atrăgătoare, dar care nu sunt, nu fac parte din itinerariile turistice majore, care includ de obicei doar orașele cele mai mari. Trebuie să creăm un mecanism de diferențiere a ofertei turistice mai ales uh, ofertele pentru uh, familii tineri și persoane în vârstă, pentru a diversifica oferta. Și eu cred în uh, proiectele de itinerari europene care pot reprezenta ocazie de a ajunge în aceste destinații mai puțin cunoscute, dar și posibilitatea creierii unui itinerar turistic pe baza sau în jurul unui filon cultural, unui uh, uh, unei uh, teme. De exemplu, uh, vizitarea uh, mai multor porturi din uh, Uniunea Europeană pe calea cruciadelor. Există astfel uh, o serie de Um, destinații care pot fi incluse în uh, aceste itinerarii. În Bruxelles va fi uh, uh, inaugurată în curând o expoziție despre Siena, oraș care, având în vedere că nevul mediu și în renaștere se afla pe calea acestor cruciade, a avut mult de profitat pentru că diferitele culturi treceau pe la Siena. Uh, tocmai uh, cineva mi-a oferit un itinerariu uh, um, de piste ciclabile din nordul Europei până la Marea Neagră. Sunt itinerarii mai puțin cunoscute, dar care pot integra o serie de elemente culturale. O altă provocare importantă este faptul că turismul acum este foarte prezent pe internet. O mare parte din organizarea călătoriilor, așa cum știți și dumneavoastră, nu mai are loc în agențiile de turism, ci în mod independent pe internet. Deci există acum nevoia unor politici publice care să ajute la digitalizarea structurilor, crearea de site-uri pentru oferta turistică, pentru că de multe ori barierele digitalizării sau um, cele legate de informatică nu pot să fie obstacole în calea sosirii turiștilor în Europa. Și pe internet se pot promova noi destinații. E nevoie de o strategie digitală europeană care să aibă obiectivul promovării produselor turistice. În fine, este esențial să se investească în uh, promovarea culturii ospitalității. Astăzi, uh, turiștii caută locuri ospitaliere. E trebuie să sprijinim formarea profesională a resurselor umane pentru a putea folosi acest avantaj competitiv, competitiv uh, Um, al calității ofertei noastre turistice. Deci e nevoie de o rețea europeană de bune practici și cu implicarea celor care lucrează în domeniul turismului în favoarea calității. În centru se află uh, um, ghizii turistici care um, trebuie să fie cât se poate de profesioniști uh, pentru și pregătiți pentru uh, a uh, plimba turiștii în anumite locuri. În fine, trebuie să se organizeze campanii de comunicare pe marca Europa. Ceea ce am spus la început, astăzi un turist care vine de pe alt continent vine în Europa, nu vine într-o țară sau alta. Deci trebuie să promovăm Europa um, în aceste țări care intră acum pe piața globală a turismului, să promovăm produsul Europa. În acest cadru, în timpul președinției italiene, vom organiza la Napoli pe 30 și 31 octombrie, în cooperare cu Comisia Europeană, Forumul European al Turismului, care se va va aborda mai ales interacțiunile între cultură și turism, care, în, în cazul meu în Italia, de exemplu, eu mă ocup de cultură și turism. Pu puține țări, uh, în puține țări există acest portofoliu comun cultură și turism. Cred că dincolo de opțiunile guvernelor, și ale instituțiilor, uh, cred că este foarte important să se permită integrarea, dialogul, contactul între politicile culturale și cele uh, în favoarea turismului, pentru că o mare parte din turiștii veniți în Europa vin în Europa pen, tocmai pentru a profita de acest patrimoniu cultural, de activitățile culturale deosebite, vin să uh, facă turism cultural. De aceea, la reuniunea informală care um, va avea loc în marginea, marginea turismului, uh, în marginea Forumului European al Turismului, vom avea un astfel de dialog. La nivel legislativ, foarte pe scurt, propunerea de directivă um, călătorii uh, la pachet um, care a fost uh, deja aprobată de plenara Parlamentului în martie. Uh, bineînțeles, președinția italiană va promova acest uh, pachet, această directivă în Consiliu pentru ca a doua lectură să decurgă cât mai rapid. Este un subiect important, e important să se reglementeze sectorul pentru că astfel consumatorii vor putea fi mai bine protejați și se va putea răspunde astfel transformărilor de, pe, care au avut loc pe piața Uh, turismului, având în vedere că cetățenii sunt în ce în ce mai activi pe internet pentru a-și organiza vacanțele, dar au nevoie totuși garanții uh, și o anumită protecție pentru a combina serviciile de călătorii de turism. În plus, președinția italiană va propune Consiliului Uniunii Europene adoptarea unui proiect de concluzii privind turismul sau care vizează turismul pentru a consolida acest sector um, insistând asupra faptului că este foarte important să ne valorizăm uh, patrimoniul natural și cultural, uh, având în vedere că dezvoltarea turismului poate oferi multă durabilitate și poate contribui la uh, dezvoltarea general, um, economică în general. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i rog acum pe coordonatori să ia cuvântul. Trei minute, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Pentru PPE, domnul de Grandes. Sí. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit în numele președinției italiane, italiene pentru a ne vorbi despre turism. Cine mai bine decât un italian sau un spaniol? Dați-mi voie să vină să ne vorbească despre turism și cu multă experiență. Tocmai eu acum am devenit coordonator, așa că am plăcerea să vorbesc în numele grupului nostru politic și în numele Spaniei. Așa cum a spus și dumneavoastră, domnule ministru, e clar că această, acest subiect este o oportunitate pentru noi toți. Pentru că nu e vorba doar de consolidarea pozițiilor uh, țărilor turistice deja, ci Uh, de consolidarea tuturor turismului în general în Europa și comisia noastră poate să contribuie la acest lucru, ca uh, turismul să reprezintă o sursă de bogăție și de venituri în Europa. E clar că există țări care sunt deosebit de atrăgătoare din punct de vedere al turismului și pentru care uh, este o industrie principală și care reprezintă o parte importantă, poate prea importantă, din PIB-ul național. Dar articolul 198 al tratatului prevede că această dezvoltare să fie uh, uniformă în uh, Europa și reprezintă astfel o ocazie suplimentară pentru autoritățile naționale să poată să transmită anumite valori artistice, culturale, uh, să reprezintă adevărată vizibilitate a acestor, o posibilitate de vizibilitate sporită pentru aceste țări. Trebuie să cunoaștem aceste lucruri și în acest sens președinția italiană e clar că are uh, obiective foarte valoroase. Mi se pare foarte important faptul că se pune accentul pe promovarea marca europeană, produsul european, pentru a explica ce anume poate să reprezinte Europa într-un context global. Țările noastre europene până în prezent erau uh, concentrate pe propria lor situație individuală, însă iată că acum se aflăm într-un uh, într-un context global și China, India reprezintă niște clienți turistice a Europei și iată că ar fi foarte bine să putem să transmitem toate aceste valori, aceste valori culturale și o plus valoare pentru întreaga Europa. Și dumneavoastră ați făcut bine, domnule ministru, când ați vorbit despre calitate. Aici nu e vorba doar de câștigarea unor bani, unor bani suplimentari. Nu. E vorba și de promovarea unor valori, propriile noastre valori, democratice, artistice. Felul în care Europa este prezentată în lume și asta printr-o politică globală. Însă, în acest sens, e nevoie și de investiții. Țările care în continuare mai au dificultăți trebuie să poată beneficia de investiții. Și nu uitați că trebuie să ne diversificăm, să consolidăm pozițiile turistice, așa cum a spus dumneavoastră, nu numai către exterior, dar și în interior. Pentru că oportunitățile pentru categoria de persoane de vârsta a treia, de asemenea, reprezintă un element important. Pentru că altfel s-ar pierde locuri de muncă dacă nu am promovat și acest tip de uh, de, de, de turism. Nu uitați că în momentul de față există un fel de turism medical. Dar aici e vorba de o politică socială și iată că turismul poate reprezenta un instrument, un instrument esențial pentru o acțiune politică comună. Da, știu, domnule președinte, m-ați făcut semn, trebuie să fiu foarte concis. Însă ceea ce aș dori să transmit ca și mesaj președinției italiene este următorul. Aș dori să vă spun că trebuie să vă gândiți la acțiuni față de aceste țări care se află în curs de dezvoltare în domeniul turismului, tocmai pentru a încuraja această uh, competitivitate și pentru a le ajuta să iasă dintr-o situație dificilă. Și apoi trebuie să vedem care sunt diferitele modele de turism pe care dorim să le promovăm și să vedem dacă nu cumva putem face și un efort sporit tocmai pentru a evita dificultăți pe viitor. Trebuie să vă întrerup pentru că domnul ministru trebuie să plece la ora 4 și nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci vă rog să respectați timpul alocat. Domnule Ertug. Mulțumesc, stimate domnule ministru, bine ați venit la Parlamentul European, la Comisia de Transport. În cadrul președinției dumneavoastră v-ați referit la câteva puncte importante. Eu cred că e foarte important brandingul Europei ca uh, destinație turistică. Pentru asta avem nevoie de o strategie digitală și un lucru m-a bucurat foarte mult, un lucru uitat astăzi, și anume faptul că noi dorim să uh, simplificăm sosirea turiștilor aici, dar și uh, trecerea turiștilor prin tranzit prin Europa. E foarte important acest lucru și mă bucur că dumneavoastră l-ați recunoscut. În ceea ce privește turismul, este un, sigur, vorba de un domeniu independent, dar care poate fi influențat și defavorizat de anumiți factori externi. Dacă o țară are o politică externă proastă, atunci va primi mai puțin turiști, pentru că își creează publicitatea negativă. Sau dacă are infrastructuri proaste, oamenii nu vin pentru că este prea obositor. Și uh, apoi, uh, când este nevoie de viză ca să intri într-o anumită țară, iarăși numărul turiștilor potențial scade tot pentru că este o dificultate în plus. Mai este un uh, punct pe care l-am extras eu din uh, programul președinției dumneavoastră și anume faptul că uh, trebuie puse în evidență și acele uh, obiective turistice și atracții din regiunile unde e mai greu de ajuns, din acele regiuni unde infrastructura este încă mai proastă. Și de aceea aș încheia cu două întrebări, domnule ministru. În primul rând, mă interesează foarte mult turismul durabil mi se pare foarte important. Și anume, ă, cum îl putem stimula? Dumneavoastră doriți să stimulați turismul durabil? Dacă da, prin ce măsuri ați lucrat deja la ele? Și a doua întrebare este cum putem, ce planuri aveți pentru a ă, dezvolta transportul intermodal pentru turiști, de exemplu, prin introducerea uh, unui bilet unic care să permită o mobilitate sporită. Vă mulțumesc! Thank you and, um... Vă rog. Mulțumesc. Buongiorno, domnule ministru. Ne bucurăm foarte mult să vă avem aici. Știm uh, cât de ocupați sunteți și cred că e foarte bine că sunteți aici pentru că turismul e un domeniu care nu se vede și nu e privit la modul izolat. Recunoaștem cu toții însă că este parte a unui lanț de aprovizionare. Deci sunt oameni care ajung pe continentul european pe calea aeriană cineva trebuie să fi proiectat acel avion cu care să vină turiștii, nu-i așa? Dar uh, pe alții interesează evenimentele culturale la care merg turiștii sau ce monumente vor vedea. Deci, e vorba de o chestiune mai complexă de multe milioane și miliarde de euro. Este extrem de important acest sector pentru crearea de locuri de muncă și este vital să ținem cont de el și să ne asigurăm că așteptările turiștilor care vin în Europa, dar și ai turiștilor europeni care vizitează alte țări, uh, sunt respectate la cele mai înalte standarde. Eu vin din uh, industria aeriană și din industria turismului și nu pot să vă spun decât că oamenii de multe ori muncesc din greu să strângă bani, să meargă în vacanță și se trezesc acolo că um, condițiile de cazare sunt uh, nesatisfăcătoare sau că e urât. Și să știți că cel mai multă, cea mai multă publicitate în turism se face uh, prin viu grai. Oamenii când se simt bine undeva spun și prietenilor lor și așa mai departe. Deci trebuie să analizăm în orice caz întregul lanț de aprovizionare când ne gândim la turism. V-ați referit și la directiva uh, pachetelor, biletelor la pachet, pe care noi am tratat-o în mandatul anterior și la comisia noastră. Și foarte bine faceți că vorbiți de acest lucru, foarte bine că ați vorbit și de viză și de accesibilitate când oamenii vin din state terțe. Uh, Mulți dintre turiștii chinezi vin chiar prin Londra și uh, sigur că trebuie să ne asigurăm că le este facilitat accesul rapid și ușor. Avem multe evenimente, de exemplu jocuri olimpice, cupe mondiale. Acestea sunt benefice nu numai pentru țara gazdă, ci clar pentru tot continentul european per total. În încheiere, aș dori să mă refer la acest brand european. Cred că nu este foarte simplu, pentru că de multe ori eh, oamenii vin în Europa tocmai pentru uh, diversitatea culturală, pentru că sunt culturi diferite în țări diferite, într-un spațiu geografic relativ, eh, relativ mic. Oamenii de aia și vin pot să meargă în Austria, apoi să treacă în Italia, apoi în Grecia. Sunt țări foarte diferite, cu toate fantastice și interesante. Deci, uh, cred că este un uh, brand european generic. Deci, trebuie să urăm bun venit tuturor aici, în Europa, nu doar în Uniunea Europeană, apropo. E foarte important să facilităm acest lucru. Avem standarde și trebuie să recunoaștem beneficiile turismului pentru toată economia europeană. Noi de la ECR ne bucurăm că ați venit astăzi aici și sunt convinsă că vom avea o discuție și un dialog foarte uh, productive cu dumneavoastră în timpul președinției. Mulțumesc! Mulțumesc, Gezine Meissner. Aici sunt acum. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, domnule ministru Franceschini. Mă bucur că ați venit la noi la comisie. Cred că turismul în Europa nu e un subiect facil. În 2009, a primit la comisia noastră și competența de turism și de atunci ne-am întrebat cum să facem să promovăm și mai bine turismul european. Regiunile federale din Germania ne-au spus imediat că ele se descurcă singure și însă în Italia ne-a spus că e nevoie de colaborare. Cred că este o problemă la care s-a referit și domnul de Grandes Pascual. Suntem cu toții în concurență între noi pe plan turistic. Europa este destinația turistică numărul 1 și asta așa trebuie să și rămână, dar ofertele trebuie să fie mai diversificate și mai bine prezentate. Cum să facem asta când noi suntem uh, în concurență unii cu alții și când unitatea în Europa este tocmai una manifestată prin diversitate? Europa 2020 e foarte importantă și pentru turism. Eu, pe mine mă interesează foarte mult domeniul maritim, sunt croaziere pentru turiști și avem și turism foarte durabil în Europa. Avem tururi cu bicicleta, cu nopți la hotel incluse foarte important. Nu, o croazieră nu înseamnă doar uh, Acropole, Pisa și Neuschwanstein, nu înseamnă doar să vezi câteva destinații. Avem rute de bicicletă excelente și ne-am concentrat foarte mult în uh, discuțiile din Parlamentul European pe tema turismului și în afara sezonului, în afara vacanțelor școlare, pentru persoane la pensie sau persoane cu handicap, ca să avem o continuitate în anul turistic. Avem de oferit foarte multe, suntem un continent care are foarte multe și ce, mai, ce aș vrea eu să vă întreb, știți cumva cum putem să valorificăm și mai bine această uh, diversitate din Europa și cum putem să o aducem uh, sub o singură umbrelă? Diversitatea, unitatea în diversitate e un lucru dificil și vă rog să-mi spuneți câteva idei despre ea. Mulțumesc! herra ministeri, uh, Domnule președinte, domnule ministru, de fapt, promovarea acestui sector turistic ca și un sector de creștere în Europa și astfel crearea de locuri de muncă și cre crearea de creștere economică, e bine, această promovare este importantă. Este importantă pentru toată lumea, pentru toți europenii. De aceea, în numele grupului nostru politic, aș dori să Uh, pun o întrebare sau să-mi exprim o dorință mai degrabă, domnule, preș- domnule ministru. Ar trebui ca pre- uh, președinția italiană să facă în așa fel încât să fie promovate interesele europene în domeniul turismului, și anume ca turismul să reprezinte de asemenea un punct de discuții la ordinea, pe ordinea de zi a Parlamentului European. Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit domnule ministru al turismului. Dumneavoastră ați făcut un discurs foarte frumos și a spus că, că turismul reprezintă o, o sursă de ocupare, o sursă de calitate sporită a vieții, uh, însă mie mi se pare că lipsește ceva. Ne aflăm la un an de la un summit uh, internațional foarte important în domeniul Uh, mediului. Și n-ați menționat absolut deloc faptul că și turismul trebuie să facă față acestor uh, provocări climatice. Pentru că există o, o formă de turism pe care trebuie să o dezvoltăm și anume turismul ecologic. De ce? Pentru că acesta reprezintă un răspuns durabil comparativ cu turismul de masă, care nu e suficient de conștient asupra uh, pericolelor care există în momentul de față Uh, asupra mediului înconjurător. Și uh, știm că în momentul de față toată lumea își dorește totul foarte repede, la prețul cel mai bun. Însă asta pune probleme și reprezintă o, o problemă, mai ales din punct de vedere al, al, al mediului. Cum veți reuși să protejați pădurile? Cum veți reuși să protejați uh, recifele de corali și așa mai departe? O a doua întrebare. Ați utilizat un cuvânt pe care trebuie să l explicăm în mod foarte răspicat. În momentul în care vorbim despre turism de calitate, e bine, asta nu se poate evoca dacă nu ținem seama și de latura de mediu, dar și de latura socială, pentru că ce se întâmplă în momentul de față, domnule ministru, în Europa? Se întâmplă că, uitați, turismul, de fapt, pune Uh, reprezintă un element principal pentru a avea o situație din ce în ce mai precară pentru foarte mulți lucrători, pentru că au condiții de viață și de lucru din ce în ce mai catastrofale. Și aceasta reprezintă o provocare, o miză importantă, domnule ministru. De aceea aș dori să ne spuneți în mod foarte concret cum anume veți face pentru ca directivele europene de protecția litoralului, de protecția mediului marin, uh, în, această, în acest nou context de dezvoltare a turismului să fie directive care să fie cât mai respectate. Mulțumesc! Dankeschön, jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să salut pe domnul ministru al turismului din Italia. Turismul reprezintă o sursă foarte importantă de venituri în Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește uh, turiștii interni, cât și externi având în vedere dimensiunea politică, artistică, istorică a turismului nostru, reprezintă deci o o adevărată forță motrice pentru întreaga economie europeană. Cu toate acestea, tendințele recente ne-au demonstrat că trebuie să fim atenți, pentru că numărul de călătorii a crescut, dar a scăzut numărul, durata călătoriei. Și noi suntem de părere că trebuie să promovăm turismul în Uniunea Europeană, însă în momentul de față nu avem rezultatele scontate, pentru că condițiile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și nu s-a ținut seama la nivel european de caracteristicile și particularitățile fiecărui stat și nu s-a pus accentul pe frumusețea diferitelor tipuri de uh, destinații turistice. E clar că e vorba de uh, o dimensiune multiculturală. Trebuie să ținem seama de acest lucru și asta ar trebui să reprezinte o plus valoare. Deci avem nevoie de inițiative care să nu afecteze în mod decisiv felul în care se va promova creșterea în Europa. S-au uh, spus că președinția italiană dorește să dezvolte un turism durabil în Europa, uh, cu servicii de calitate, și având în vedere că Italia este o țară cu experiență în domeniu, putem să sperăm că va exista o adevărată rețea pentru a avea un schimb de bune practici la nivel european. Acum trebuie să vedem care vor fi programele ce vor fi stabilite de către Comisia Europeană, cum ar fi, spre exemplu, Calipso, diferitele uh, programe care să promoveze anumite rute uh, specifice uh, turistice și trebuie să ținem seama și de particularitățile fiecărui stat membru. De aceea, președinția italiană poate ar trebui să fie de părere că și statele membre vor avea ceva de spus în momentul în care va trebui să fie definită această nouă inițiativă ce ulterior va fi implementată. Și președinția dorește să simplifice procedurile existente și să ușureze libera circulație a cetățenilor non-europeni în Uniunea Europeană. Da, vrem să sporim turismul în Europa, însă nu trebuie să uităm că există cetățeni care vin din lumea întreagă, din regiuni în care există conflicte, din uh, Africa, din uh, Orientul Mijlociu. De aceea aș vrea să-mi pun o întrebare. Cum anume președinția își dorește să simplifice aceste proceduri de acordare a vizei? Care sunt uh, avizelor? Care sunt măsurile pe care doriți să le luați uh, având în vedere măsurile de siguranță, având în vedere faptul că sporesc pericolele. Mai sunt 11 persoane care s-au scris la cuvânt. Le vom acorda câte un minut la fiecare. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, nagy szimpátiával. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. V-am ascultat uh, cu interes și simpatie. Am citit programul dumneavoastră înainte și uh, voi face câteva propuneri. Mă bucur că numele acestui comisii include acum și cuvântul turism. Trebuie să hotărâm însă ce este de competență europeană și ce este de competență națională. Trebuie să ne definim rolul în acest domeniu al turismului. Sunt de acord cu dumneavoastră că turismul trebuie să fie un domeniu important de activitate economică în Europa. Și eu aș propune președinției să se gândească ce are de gând să facă în această perioadă de conflicte. Poate ar trebui să vindem turismul ca o activitate strâns legată de pace. Mulțumesc! Ayala Sender. Ayala Sender. Gracias. Sí, eh, gracias, ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Înainte de toate, aș dori să vă spun că noi, în comisia noastră, am fost destul de frustrați pentru propunerea 2014-2020 în punct de vedere bugetar acordat turismului. Nou, ni se pare că nu s-au acordat suficiente fonduri. Acum vom vedea dacă președinția italiană va putea face ceva în acest sens. Mai întâi aș dori să vă întreb ce vom face în momentul în care anumite situații de conflict, cum ar fi, spre exemplu, conflictul Rusia-Ucraina, au uh, un impact brutal, uh, foarte puternic asupra uh, turismului. Și pot să vă spun că acest lucru este deosebit de pregnant, pentru că noi pe coasta Mediteranei am avut de suferit și știu că nu a existat măsuri în acest sens. În al doilea rând, ce facem cu profesionalismul celor care lucrează în domeniu, începând de la directorii de hotele până la cei care lucrează ca și ospători? ospătari. Uh, vrem să promovăm această excelență europeană, această marcă europeană, însă uh, nu uitați că în turism în momentul de față poate să lucreze absolut oricine și cred că în acest sens avem un deficit în ceea ce urește calificările ce trebuie să fie recunoscute pentru a lucra în domeniu. Și în al treilea rând, s-au făcut anumite comentarii în acest sens, și anume că trebuie să specificăm ce măsuri concrete vom lua pentru sectorul acesta de turism pentru vârsta a treia, pentru că asta reprezintă o branșă foarte de viitor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Herr Kyrkos. Domnul Kyrkos. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Domnule președinte, domnule ministru, Ați vorbit despre importanța uh, siturilor mai mici care se află în afara circuitelor uh, turistice clasice. Uh, în țara mea avem atât de multe locuri, insule mici, care sunt însă foarte atrăgătoare și interesante. Cum putem diminua handicapul legat de costul transporturilor și costul energiei, care este atât de scumpă? În ceea ce privește marca de excelență, de turism european de calitate, cum am putea garanta calitatea serviciilor oferite? În bugetul pe acest an observăm că turismul nu își are un loc foarte important, dar cred că Europa trebuie să rămână prima destinație turistică din lume. Mulțumesc! Domnul Mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați precizat uh, prioritățile semestrului de președinție italiană, mai ales pentru faptul că ați insistat asupra nevoii unei mărci europene. Vorbim despre cea mai importantă ramură economică din lume. 50 de milioane de turiști uh, își părăsesc, și-au părăsit țara trei zile în 2000, 750 de milioane de turiști în lume în 2050. Este vorba de prima ramură economică din lume. Noi ne ocupăm de tot felul de lucruri, de infrastructuri, de trenuri, de servicii de în aeroporturi, calitatea ocupării, calitatea mediului, toate cele care uh, sunt legate de cea mai importantă ramură economică din lume, turismul. Dar ă, cineva îmi spune că trebuie să ne luptăm între noi. Nu e normal, pentru că e cel mai important domeniu economic din lume și pentru Europa calitatea trebuie promovată, valorizarea patrimoniului, calitatea vieții și calitatea mediului. Dar Europa nu se ocupă de asta. Eu cred că politica europeană de turism trebuie să fie pe primul loc și sper că guvernul meu să poată da un imbold, un imbold pentru a se crea posibilitatea de a exista o adevărată politică europeană a turismului, care într-adevăr creează creștere economică și locuri de muncă multă valoare, dar permite și protejarea unui spațiu unic în lume și cei 750 de milioane de turiști care se vor deplasa în um, 2050 uh, vor dori să vină la noi. Trebuie să facem în așa fel încât cele 28 de state de membre ale Uniunii Europene să înțeleagă că aici uh, sunt în joc nu doar avantaje economice, ci și culturale. Mulțumesc. Das geht in anderen verloren. Ai vorbit de două ori mai mult, deci uh, altcineva pierde un minut. Doamna Anderson. Thank you. Mulțumesc. N-ar fi normal să nu vorbesc ceea ce a făcut fostul președinte acestei comisii în domeniul turismului, uh, Brian Simpson, pe care îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră. Doresc să vă întreb ce părere aveți despre promovarea moștenirii industriale, inclusiv uh, trenurile cu vapori. Sunt, uh, deci, uh, elemente ale trecutului nostru industrial uh, care pot fi valorizate și pot crea milioane de venituri. Cred că trecutul nostru industrial poate fi um, o prioritate. Cred că se pot face mult mai multe. Pe de altă parte, um, labelul SIT european um, de moștenire industrială este important și trebuie avantajat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului ministru al turismului din italia pentru prezentarea făcută. trebuie spus că într adevăr noi am prezentat mai mult sau că s au prezentat mai mult lucrurile pozitive. într adevăr Uh, turismul în europa este pe locul întâi dar ceea ce nu am spus este faptul că deși turismul în europa este pe locul întâi este în scădere față de turismul în celelalte țări din afara uniunii europene este mult mai atractiv turismul în țările exotice în india china și așa mai departe și avem o problemă în acest aspect de asemenea problema vizelor este foarte importantă și trebuie să găsim o soluție problema infrastructurii pentru că noi avem în europa locuri excepționale în afara marilor capitale europene europene locuri chiar exotice deosebite și atunci avem o problemă a infrastructurii problema susținerii imm uh, urilor din uh, domeniul turismului pentru că cu excepția marilor lanțuri hoteliere avem de a face cu imm uri care generează locuri de muncă și creștere economică turismul reprezintă nouă ca procent din produsul intern brut al uniunii europene deci enorm de mult și atunci trebuie să avem o susținere a imm urilor din domeniul turismului de asemenea la nivel nivel european standardele de calitate doar două cuvinte mai spun și standardele de calitate și de securitate în domeniul serviciilor din turism iarăși o politică foarte importantă și într adevăr balanța care se face între decizia europeană și subsidiaritate decizia la nivel național și nu în ultimul rând într adevăr este necesară și foarte importantă o carte verde pe turism la nivel european și o strategie și o politică integrată la nivelul uniunii europene în ceea ce privește turismul. mulțumesc. Domnul Golniș acum. Merci. Pardon. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Două observații aș avea. În primul rând, cred că trebuie să avem grijă, să ne ferim de o formă de turism european uh, la reducere, care e practicat foarte mult de turiștii din extremul, uh, din uh, Extremul Orient, care au mai puține zile de concediu decât occidentalii și care cred că au fost în Europa pentru că într-o săptămână au mers la Madrid, Londra, Geneva, Roma și Berlin, de exemplu. Și că atunci când se întorc acasă, cred că astfel cunosc Spania, Franța, Marea Britanie, Elveția, Italia și Germania. Vă dau un exemplu pe care îl cunosc bine pentru că soția mea este de origine japoneză și înainte să mă cunoască era ghid turistic. A doua observație. Domnule ministru, ați spus și pe bună dreptate că clienții care vin din extremul orient, Japonia, Taiwan, Corea, China, sunt în același timp clienții cei mai promițători ca volum, ca cifră de afaceri. Principalul obstacol, și cred că pot să vă spun acest lucru din experiență personală, principalul obstacol este sentimentul de insecuritate pe care îl trăiesc acești turiști în Europa. Atunci când li se fură valizele, chiar de la aeroport uneori sau în gară, când sunt păcăliți de taximetriști oficiali sau nu, sau de hoteluri. Aș avea o sugestie, președintele întrerupe, dar lăsați-mă să-mi termin fraza, domnule președinte. Eu v-aș ruga să avem o uh, linie telefonică directă în limba acestor turiști ca să uh, fie liniștiți, să știe că pot să facă o reclamație fără să treacă pe la poliție. Mulțumesc. Aber das geht trotzdem. Dar uh, Mergeți prea departe când vorbiți de două ori mai mult decât timpul alocat. Vreau să atrag atenția și celorlalți colegi. Domnul ministru nu va mai putea să răspundă dacă vă lungiți atât. Domnule, ministru, am, domnule președinte, am vorbit 54 de secunde. Următoarea vorbitoare. Waren 54 secunde mehr. Guten Morgen. Ați vorbit în plus cu 54 de secunde. Bună dimineața! Ser breve, nei tempi. Voi respecta să vorbesc cât mai puțin. Bine ați venit, domnule ministru. Eu aș dori să știu cum se poate conjuga voința exprimată de guvernul italian pentru această președinție de a dezvolta planuri de mobilitate, servicii de transport intermodal pentru a favoriza accesul la teritorii și locuri îndepărtate de principalele axe, cu faptul că nici localitățile turistice care se află pe principalele Uh, axe de transport nu sunt suficient de servite În sudul Italiei, de exemplu, călătoria este foarte dificilă. <laughs> Se spunea în trecut că deja călătoria face parte din vacanță, dar când uh, călătoria este un coșmar, așa cum se întâmplă în sudul Italiei, este clar că Astfel nu se poate exploata la maxim potențialul turistic al țării noastre. Mulțumesc. Danke. Jetzt Frau Damat. Vă rog, doamna D'Amato. Eu vengo de... Mulțumesc, domnule ministru. Eu vin din orașul Taranto, alt uh, oraș din sudul Italiei. Iată, aici sunt. Am auzit ceea ce ați spus dumneavoastră, am citit și planul dumneavoastră strategic și planul extraordinar pentru mobilitatea turistică și uh, doresc să notez faptul că ați acordat o atenție deosebită destinațiilor uh, mai puțin importante, cum ar fi sudul Italiei. Vă invit uh, să Uh, cooperați mai mult cu Ministrul pentru Dezvoltare Economică, care are o poziție diferită de dezvoltare în Italia față de Europa și cred că orașul Taranto să nu mai fie tratat ca până acum. Trebuie dezvoltat capacitatea sa turistică, trebuie să se elimine capacitatea sa industrială care a distrus orașul până acum și noi acum plătim cu sănătatea noastră uh, să nu uităm vocația reală a teritoriului nostru și să valorizăm mai mult vocația istorică și culturală a orașului Taranto. Vă invit să veniți în orașul meu pentru că avem proiecte mari sprijinite de cetățeni, de asociații, care sunt proiecte globale, adevărate, serioase, care însă nu găsesc atenție la nivel înalt. Mulțumesc! Jetzt ist Frau Wurzenberg dran. Doamna Votzenbergen? Mulțumesc, domnule președinte. Sper să am ocazia să-mi respect timpul de intervenție alocat. Eu provin din Grecia, o țară care, în ciuda crizei, a avut un succes foarte important anul acesta din punct de vedere turistic în această vară. Am citit programul dumneavoastră și bine faptul că dumneavoastră doriți să considerați turismul ca fiind un element european, dincolo de uh, Uh, statele europene care ar putea să fie mai atrăgătoare din punct de vedere turistic pentru că au uh, ieșire la mare sau uh, au anumite insule și așa mai departe. Este evident că toate țările europene reprezintă un potențial și pot să contribuie la domeniul turismului prin cultura lor națională. De aceea, în acest sens, ar trebui să facem o publicitate sporită a acestei mărci europene, acestei, acestui nivel de excelență european în așa fel încât să putem dezvolta turismul, un turism pentru tineri în Europa, în interiorul continentului nostru, tocmai bazându-ne pe această dorință de excelență la nivel european. Însă trebuie să spunem că pentru toată Europa, turismul reprezintă o activitate economică deosebit de importantă. Okay. Mulțumesc, mai am și eu o întrebare. Experiența ne arată că turismul poate să dăuneze turismului. De aceea ar trebui să organizăm turismul în așa fel încât să existe o perspectivă și pentru planetă și pentru oameni. De aceea turismul durabil e foarte important. Mie mi-a plăcut ideea de a corela turismul și cultura. Pot să vă spun că eu vin din Berlin și 80% din turiștii noștri vin pentru istorie. Cultura și istoria sunt uh, strâns legate și așa trebuie să și rămână. Ați vorbit și despre intermodalitate, uh, s-a vorbit și despre uh, bicicletă, despre intermodalitate, toate acestea trebuie tratate și vă rog acum să răspundeți. E, grazie davvero a tutti Vă mulțumesc mult tuturor membrilor Comisiei pentru că multe intervenții ne-au făcut uh, propuneri, sugestii uh, mai repede decât întrebări. Sunt uh, deci foarte utile și voi ține cont de acestea. Am apreciat și faptul că există în rândul dumneavoastră o determinare foarte clară pentru ca turismul să devină un element central în politicile europene. Trebuie, cred acum, să convingem nu doar decidenții politici, ci Uh, și restul structurilor, că turismul este un uh, subiect central. Foarte pe scurt și îmi cer scuze pentru faptul că am, uh, dacă vă greșesc numele, domnului de Grandes, pot să-i spun că elementul important este nu doar să cooperăm cu Uh, la nivel de state membre, ci împreună. Um, putem să ne facem concurență, dar trebuie să oferim Europei și să, să oferim Europa ca destinație de prim ordin în cadrul turismului internațional. Putem uh, astfel să investim în turism și um, având ca ținte anumite sectoare, de exemplu turismul persoanelor în vârstă, pensionarilor, uh, poate să fie foarte eficient pentru a lupta împotriva efectelor uh, sezonalității. Uh, turismul durabil, de asemenea, este important de avantajat. Trebuie să individuăm, să uh, găsim parametrii care vor defini aceste structuri din cadrul comerțului, uh, turismului durabil. Deci trebuie să existe condiții clare pentru ca o structură să facă parte sau să beneficieze de labelul turism durabil. Turismul durabil și turismul ecologic sunt cu adevărat elemente europene. Nu putem uh, să investim uh, în turismul persoanelor care trec foarte rapid prin principalele locuri, uh, nu consumă, deci nu aduc valoare adăugată și consumă turism într-un mod foarte superficial. Trebuie să investim în calitate și turismul durabil este o parte din calitate. Și noile tipuri de turism, noi, noi turiști care intră pe piață cu milioanele, trebuie noi trebuie să atragem dintre aceștia pe cei care caută în Europa calitatea, calitatea peisajului, calitatea uh, turismului cultural și așa mai departe. În legătură cu turismul intermodal, cred că trebuie să se facă mai multe pentru ca să existe pe cât posibil un mecanism de integrare. Uh, noi am uh, crescut cu Biletul Interrail a fost prima posibilitate de a circula în mai multe state europene cu trenul. Astăzi există zborurile low cost, există mii de oportunități, dar trebuie să ne asigurăm că acest pachet european uh, va fi în continuare avantajat. Și marca europeană, cred că trebuie să includă un mecanism uh, pentru a promova diversitatea. Nu trebuie să um, evităm diversitatea, din potrivă, diversitatea istoriei noastre, culturii noastre este foarte atrăgătoare. Un turist, un turist care vine de pe alt continent în Europa caută diversitatea. Bineînțeles, există ceva care unifică aceste culturi, dar caută diversitatea între tradiții, limbi și diferitele modalități de a oferi ospitalitate turist, turistului, pentru că există culturi diferite care toate trebuie însă să ofere un standard de calitate indispensabil, dar menționând, păstrând diversitatea. S-a spus că suntem concurenți. Mă întreb, suntem în continuare în concurență sau eram în concurență? Pentru că când turistul vine în Europa, noi putem să-i oferim o serie infinită de elemente diverse atrăgătoare. Dacă ne facem puțină concurență uh, pentru a atrage turiștii, acest lucru mm, gestionează creșterea economică, din care nu face rău creșterii din potrivă. S-au făcut multe raționamente legătură cu itinerariile Așa cum a spus doamna Anderson, eu, de exemplu, cred că în loc să se închidă liniile de care de fier pentru care nu mai sunt utile transportului de persoane, acestea pot atrage turiști. Avem mult, există multe state membre care au investit în vechile linii feroviare, nu le-au închis, ci le-au transformat în uh, elemente de ofertă turistică. Și uh, aici intrăm în uh, discuția cu itinerariile pe jos, cu bicicleta, cu trenul, cu motocicleta. Um, șoseaua 66 în Statele Unite a devenit atractiv la nivel global și noi am putea oferi um, o astfel de, un astfel de drum 66 înzecit în Uniunea Europeană. E adevărat, așa cum a spus uh, domnul Goldni și alții, că insecuritatea este un obstacol. Într-adevăr, turistul când merge într-un loc, evaluează dacă poate călători în mod sigur. Și uh, nu este un element de competență acestei comisii. Uh, aici, în asigurarea securității turiștilor, intră multe politici. Reiau aici toate intervențiile care au vorbit despre vize. Pe cât e posibil, trebuie să dincolo de Schengen, trebuie să există oferta de vize turistice trebuie să fie omogenă și modernă dacă e adevărat ceea ce spuneam la început, și anume că astăzi ținta pentru majoritatea turiștilor este Europa, turistul care vine de departe nu trebuie să fie nebunit de regulile naționale diferite de la o țară la alta pentru vize. Chiar și integrarea rețelelor consulare poate fi un subiect de discutat dacă, bineînțeles, turiștii respectă um, elementele de securitate, turismul nu trebuie să devină un vehicul care să aducă noi preocupări. În legătură cu Italia, cele spuse în legătură cu Italia sunt elemente strict legate de Italia, nu răspund aici, dar în țara mea, problema este că 85% din turismul internațional se oprește la Roma și doar 15% merge în sudul Italiei, chiar dacă este o zonă foarte frumoasă. Sicilia, Taranto, Napoli, Pompei și așa mai departe. Acest lucru este valabil pentru multe alte țări și în legătura din raportul dintre țări s-a spus că țările foarte atrăgătoare pot să tragă după ele țările care au o vocație turistică mai mică, dacă suntem capabili să valorizăm toate posibilitățile turistice ale Europei. În, uh, la nivel național, în Italia, eu încerc să investesc în tara, tot, de exemplu, am valorizat un muzeu foarte mare pentru ca orașul să nu fie doar unul industrial, ci și uh, unul care să atragă turiști. Unele orașe au reușit să se recalifice, au trecut de la o vocație industrială la una turistică și au putut să-și bazeze creșterea economică pe uh, mecanisme mai durabile și mai deschise spre, pentru, spre viitor. Alții au vorbit despre turismul durabil, uh, doamna Deli și așa mai departe. Eu reiau, revin la ceea ce a spus uh, domnul Ușeli uh, că turismul este un instrument care poate aduce pace. Există valoare economică a turismului, dar există și o valoare legată de cunoștințe, de cunoaștere și de uh, construire a cetățeniei europene pentru uh, turismul intraeuropean. În turismul internațional, a ne cunoaște unii pe alții Uh, ajută pentru a ne înțelege mai bine. Profesionalizarea mărcii europene și profesionalizarea uh, locurilor de muncă din domeniu este de asemenea un subiect uh, important, dar mai ales face obiectul politicilor naționale. Cineva a um, vorbit din nou despre faptul că trebuie ajutate siturile turistice mai mici, insulele mici să intre în circuitele turistice. Adaug și închei cu asta că astăzi există un temei juridic care este articolul 195 din Tratatul de la Lisabona, care este temeiul juridic pe care se poate face un pas în plus pentru a investi în sectorul turismului, mai ales fondurile din programul COSME pentru întreprinderile mici și mijlocii vizează și turismul. Deci, cred că cu normele europene în vigoare există posibilități ca Consiliul, Parlamentul și Comisia să facă din turism unul dintre principalele motoare ale creșterii economice. Mulțumesc! Ja, ich bedanke mich auch. Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezența aici. Mulțumesc pentru această prezentare, mulțumesc pentru că ne-ați răspuns la întrebări. Am fost presați de timp pentru că domnul ministru trebuie să meargă acum la următoarea comisie. Mulțumesc mult și mult succes și uh,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 So, ich glaube, wir können dann zum nächsten Tag. Cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să vă opriți din discuții, spune președintele. You can discuss outside, please. Please sit down. Vă rog să luați loc. Okay, der nächste Punkt ist Următorul punct se referă la controlul asupra competențelor de executare ale Comisiei sau comitologia. E foarte important pentru ca noi să înțelegem mai bine acest lucru, pentru că avem mulți membri noi care trebuie să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestor cuvinte. Avem alături de noi un reprezentant al DigiMove de la Comisia Europeană care ne va prezenta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 are drept de control și de veto asupra acestor competențe. Dacă Parlamentul nu e de acord cu o propunere a Comisiei, o poate respinge pe trei motive. În primul rând, alo, în primul rând când măsurile propuse depășesc limitele competențelor alocate Comisiei sau când nu uh, corespund cu temeiul juridic sau când sunt încălcate subsidiaritatea sau proporționalitatea. Despre asta e vorba și deci în aceste condiții putem să ne exercităm dreptul de veto. Avem un drept de control de trei luni înainte de uh, a ne folosi dreptul de veto primim explicații scrise în această perioadă și pentru fiecare măsură trebuie să primim o scurtă explicație scrisă. Aveți termenele în newsletterul pe tema comitologie pe care uh, vi-l transmite secretariatul. Măsurile de astăzi vor uh, intra definitiv în vigoare la 15 septembrie. Nu mai avem mult până atunci. Până la această dată, Trebuie ca uh, uh, președintele și secretariatul să uh, justifice de ce se încalcă, dacă se încalcă, um, măsurile, uh, de ce se încalcă principiile comitologiei și de ce dorim să respingem măsurile propuse de comisie. Deci procedura este că grupurile trimit prin președintele lor o scrisoare președintele Comisiei TRAN și apoi se merge mai departe la plenară și până în 10 octombrie trebuie să votăm. Termenele sunt foarte stricte. Dacă nu suntem atenți, ne trezim că ia Comisia toate deciziile și Parlamentul nu mai are niciun cuvânt de spus. Unele dintre măsurile prezentate de comisie sunt încă în pregătire, adică termenul limită va fi stabilit abia mai târziu. Cred că putem fi mulțumiți că nu s-a mișcat atât de repede nici comisia. Despre ce măsuri e vorba astăzi? Două măsuri din domeniul feroviar, adică specificații tehnice referitoare la interoperabilitatea feroviară pentru persoane cu handicap și specificații tehnice în ceea ce privește protecția uh, împotriva poluării fonice. Eu totdeauna uh, spun că dacă nu se rezolvă problema zgomotului, uh, căile ferate nu mai au niciun viitor. Trebuie să se reducă limita de zgomot. Apoi, o măsură privind transportul de mărfuri. E vorba de uh, acordarea de licențe pentru trim, trimiteri, pentru expedieri de mărfuri. Mai de mult am mai discutat și despre timpul de odihnă al conducătorilor, trebuie să fie respectat, uneori nu este, e vorba de măsuri de acest gen. Apoi, o altă măsură se referă la uh, licențele controlorilor de trafic aerian. Și această măsură trebuie să fie verificată și în cele din urmă o măsură din domeniul politicii maritime, adică o propunere de introducere a unui sistem de monitorizare și informare pentru nave. Deci vedeți că acoperim astăzi toată paleta de transporturi. Acesta sunt propunerile, a fost scurta mea introducere și dăm acum cuvântul doamnei Marieta Ieger de la Comisie, după care trecem la discuția cu deputații. Doamna Ieger, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați din Comisia TRAN. Mă bucur foarte mult să fiu aici, ca întotdeauna. După cum vedeți, astăzi Comisia are mulți reprezentanți, pentru că nu am să prezint eu toate uh, datele și toate măsurile tehnice menționate de dumneavoastră. Suntem aici cu toții ca să răspundem la toate eventualele întrebări uh, din partea dumneavoastră și să vă informăm în mod corespunzător cu privire la uh, competențele delegate și de execuție ale comisiei, de executare ale comisiei. Mulțumim mult pentru invitația la Comisia Tran din Parlament. Aș avea câteva lucruri de adăugat. Uh, Vorbim despre acte uh, delegate și acte de punere în aplicare. E vorba de articolul 219, 290-291 din tratatul de la Lisabona. Înainte, aveam altă procedură între 2006 și 2009 și din 2009 avem actele delegate și acum și actele de uh, implementare sau de punere în aplicare. Astfel, Comisia primește competența de a pune în aplicare anumite uh, elemente neesențiale din actele nelegislative. După cum știți, legiuitorul, adică dumneavoastră, nu este niciodată obligat să delege competențe comisiei. Pentru dumneavoastră, pentru legiuitor, este o opțiune acest lucru și pentru Consiliu, ă, ca să se evite o procedură ordinară care în medie durează ani de zile. E un pachet ă, la care participăm cu toții, de exemplu, uh, dacă se merge pe calea obișnuită, o astfel de procedură poate să dureze și mai mult. De aceea, legiuitorii au decis să acorde aceste competențe comisiei, care să se ocupe de aspectele tehnice administrative, de munca detaliată legată de implementarea sau de actualizarea legislației europene. Ce vreau să vă spun este că pe plan juridic dumneavoastră sunteți liberi să vă păstrați aceste competențe, dar dat fiindcă noi avem din partea dumneavoastră delegarea de a ne ocupa de aceste acte, o facem cu mare plăcere și este o onoare pentru noi. Dacă vorbim despre acte legislative și acte de aplicare generală, adică pentru că măsurile individuale nu pot face obiectul actelor delegate. Actele delegate după cum am mai spus, pot să se refere doar la elementele esențiale ale actului, care reprezintă fondul actului respectiv. Ele pot să suplimenteze sau să modifice actul original. Deci vorbim despre ceea ce trebuie să facă statele membre pentru implementare. Nu există niciun fel de suprapunere între 290 și 291. Uneori, un act uh, de bază ar putea să aibă nevoie atât de acte delegate cât și de acte de punere în aplicare ca să fie implementat corect. Nu există o definiție substanțială a actelor de punere în aplicare, dar știți cu toții că statele, de, statele membre sunt responsabile de implementare, uh, dar că e nevoie de uneori de condiții uniforme de implementare și atunci acele acte trebuie să confere competența de implementare comisiei. Asta voiam să vă spun, că practic dumneavoastră acordați aceste competențe comisiei atunci când este vorba de uh, decizii foarte tehnice, individuale, financiare. Cum e vorba de modificarea uh, anexelor tehnice sau de progresul, de actualizarea cu progresul științific, acele acte sunt neesențiale, deci există o marjă de discreție când decideți ce fel de competențe puteți alege și după cum s-a spus, există și o uh, rată de eroare în legătură cu definițiile. Aceasta este posibilă. Nu pot să merg mai departe fără să mă refer la PAC. Asta s-a mai întâmplat și comito la comitologie. Vă amintiți unii dintre dumneavoastră despre uh, comitologie. Competențele erau foarte limitate. Apoi, prin PRAC s-a extins Uh, s-au extins aceste competențe, actele delegate au însemnat și mai mult competențe sporite conferite comisiei. Comisia adoptă actul delegat și după aceea, după cum a spus domnul președinte, dumneavoastră aveți dreptul de obiecție, deci două luni plus două luni sau uh, două luni plus trei luni și aveți și dreptul de revocare. Deci puteți uh, trece, puteți decide să revocați parțial sau total un astfel de act. Dumneavoastră aveți toată autoritatea legislativă și puteți oricând să uh, luați aceste competențe comisiei. Prag încă se aplică în, pe anumite temeiuri juridice. Suntem pe cale de a trece la o aliniere de plină. La DigiMove ne ocupăm de două omnibusuri, vorbim de 50 de acte legislative. În 2013 am adoptat uh, două acte delegate și mai avem cam 50 de uh, controle și proceduri prag. Acum vorbim despre procedurile menționate de dumneavoastră înainte și sigur că uh, ne va face plăcere să vă prezentăm acele proceduri de control al actelor legislative despre care discutăm chiar acum, chiar aici. Nu vreau să vă mai sâcâi cum vreți să procedăm, să le iau pe rând sau pe toate la pachet, cum să fac prezentarea. Cred că unul câte unul. Let's start then with rail. Haideți să începem cu domeniul feroviar. Vreau să vă prezint regulamentul Comisiei referitor la specificațiile tehnice privind interoperabilitatea în legătură cu uh, accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene pentru persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă. Care este situația? Parlamentul European are o perioadă de control care se încheie în 10 octombrie 2014. Obiectivul măsurii este să se sporească accesibilitatea transportului feroviar și a zonelor publice de infrastructură și materialul rulant. Ce vă spun eu aici nu este absolut uh, nimic nou. Sunt parametri tehnici de interoperabilitate pentru infrastructură și materialul rulant și actul acesta legislativ contribuie la atingerea unor obiective politice largi. Vom atrage mai mulți călători în domeniul feroviar și aceștia vor putea să folosească mai mult și mai bine trenurile și gările. Există și motive tehnice, necesitatea de a adopta uh, evoluțiile tehnologice, derivarea uh, și folosirea experiențelor acumulate până acum și actualizarea actualizarea prevederilor. Există și anumite probleme de implementare în unele state membre și uneori specificațiile tehnice nu au dus la o mai bună uh, investiție în uh, domeniul feroviar. Dorim să acoperăm toate persoanele cu handicap cu mobilitate redusă care vor avea de câștigat din această adaptare tehnică și acest regulament, după cum am spus, simplifică și adaptează cerințele tehnice. Cere statelor membre să stabilească un plan național de implementare și să se asigure că uh, există active pentru a se elimina obstacolele din calea accesibilității și pentru ca informația să fie accesibilă pentru utilizatori. Cum a mers procesul de revizuire, pot să vă spun că s-a dat un mandat ERA, Agenției Europene a Căilor Ferate. ERA a organizat grupuri de lucru pe 2 ani, care a implicat toate autoritățile relevante de nivel național, toți actorii implicați, IAM, UNICEF și uh, forumuri, cum este Forumul European al Persoanelor cu Handicap. Concluziile au fost prezentate în aprilie 2013 și apoi revizuite și în uh, Comisia pentru Siguranță s-a votat în uh, început, la începutul lui 2014. Asta v-am eu să vă spun pentru început, vă stăm la dispoziție ca să vă răspundem la toate întrebările tehnice pe care le aveți. Mulțumesc! Da, cred că mai bine ni le prezentați pe toate. Prezentați-ne, vă rog, uh, și următoarele puncte și după aceea le discutăm pe toate la oaltă. Thank you very much. That was my intention, but in case... Da, mulțumesc. Așa și vreau să fac, Dacă cum aveam o îndoială, am preferat mai întâi să întreb. Următoarea măsură se referă de asemenea la căile ferate și se referă la specificațiile tehnice pentru interoperabilitate referitor la subsistemul materialul lanț gomot. Care este scopul acestei măsuri? Scopul principal este să ne asigurăm că nu poate exista un refuz din partea unui stat membru din cauza pe motive de uh, performanță uh, insuficientă în materie de zgomot. Există anumite cerințe controversate în ceea ce privește zgomotul uh, și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale unui material tehnologic foarte sofisticat, însă în momentul în care se examinează aceste aspecte tehnice și tehnologice, trebuie să vedem și latura economică, locomotive, vagoane și așa mai departe. Deci aici avem două valori prag noi care sunt introduse pentru a acoperi sursele de zgomot cele mai preponderente. Există anumite state membre în care acest subiect reprezintă un subiect uh, pe agenda politică, poate știți deja acest lucru, așa că s-ar putea să, pre- să reprezinte și o problemă politică la un moment dat și apoi mai avem și latura specificări tehnice de care noi ne ocupăm. Avem buget pentru aceste lucruri și S-au propus noi valori prag, foarte multe noi valori prag, însă până la urmă acestea au fost adoptate la grupul de lucru și am ajuns la concluzia că suntem foarte mulțumiți de felul în care uh, ERA și uh, grupurile de lucru și-au desfășurat munca. Ca și rezultat, recomandările agenției pe această temă au fost luate în considerare și avem speranța să ajungem cu acest text și în Comisia TRAN care să susțină aceste modificări. Apoi, ajungem acum la monitorizarea navelor. Care este scopul acestei măsuri? Este să aducem la zi anexa 3 a directivei aferente Aici avem un expert alături de noi care vă poate spune absolut tot, tot ceea ce doriți să știți pe această temă. În principiu, noi am dorit să avem anumite modificări după experiența pe care am reușit să o acumulăm în sistemul de schimburi de informații în domeniul maritim, așa că ne dorim, de fapt, să propunem anumite măsuri tehnice pentru a clarifica această anexă, și pentru a stabili standarde mai bune în materie de siguranță. Mai sunt și alte aspecte relevante care vor reprezenta o adevărată valoare adăugată pentru viitoarele investiții. Investiții au fost deja făcute în mod eficient până în prezent și sper că am reușit să găsim astfel soluțiile pe care ni le doream prin sistemul existent. Iată că vrem să evităm suprapunerea de eforturi și asta referitor la sistemul de monitorizare și acum ajungem la clasificarea anumitor încălcări și infracțiuni. De ce facem acest lucru? După cum v-am spus, exact uh, aceeași perioadă de uh, monitorizare. Mai întâi trebuie să putem traduce textele înainte de a putea să le trimitem către Parlamentul European. Trebuie să avem toate versiunile lingvistice, iar obiectivul acestei măsuri este să facem o cat o împărțire pe categorii a încălcărilor și a infracțiunilor celor mai importante. Știm că există din practică diferite abordări. Ideea este să ne asigurăm că aceeași infracțiune este tratată în mod corespunzător pe picior de egalitate în toate statele membre ale Uniunii Europene și că se aplică exact aceleași reguli. Deci vrem să stabilim aceleași categorii de infracțiuni în domeniul transportului, să le împărțim pe categorii în funcție de gravitate și în funcție și de consecințele posibile din punct de vedere al securității. Și astfel am avea o anumită un, o, o clarificare a situației, vom avea și o clarificare în domeniul controlelor și a măsurilor de punere în aplicare a legislației, de verificare a modului în care se aplică legislația. Iar ceea ce facem în momentul de față este mai degrabă o muncă în domeniul inițiativei în ceea ce privește legislația soft law. Și ultimul element pe care l-am eu pe lista mea, domnule președinte, și cu asta chiar cam să mă opresc, e referitor la procedura referitoare la licențele pentru uh, controlul de trafic aerian. Încă n-am început, pentru că am avut anumite dificultăți de natură lingvistică. Mai întâi trebuie să finalizăm traducerile înainte să vi le putem trimite, iar obiectivul acestei măsuri este să menținem și să îmbunătățim sistemul actual de acordare a licențelor pentru uh, cei ca, operatorii de uh, trafic de control, de control al traficului și să ne asigurăm că avem aceleași proceduri administrative care se aplică tuturor acestor operatori în așa fel încât să nu scadă nivelul. Care este contextul acestei măsuri? Serviciile de navigare aeriană necesită competențe foarte, foarte, foarte uh, precise și trebuie să ne asigurăm că în momentul în care se acordă o licență, aceasta respectă toate cerințele necesare pentru că cei care operează traficul aerian trebuie să aibă competențele necesare atât în domeniul controlului uh, de trafic aerian, cât și în domeniul certificării. Astfel vom spori gradul de securitate. Și pregătim de asemenea și un document referitor la certificatele de navigare ce pot fi acordate. Însă acest lucru deocamdată încă nu este finalizat. Iată că rămân la dispoziția noastră pentru a răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Acum avem noi cuvântul. Încep cu domnul Van de Camp. Voorzitter, dank u zeer. Um, op... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să felicit Comisia pentru faptul că ne-a transmis uh, informații foarte detaliate. Ceea ce voi spune eu um, s-ar putea rezuma în cuvintele problema sunt detaliile. Este ora 17, aproape ora 17, 17 fără un sfert. Știm că presiunea reglementării în Uniunea Europeană este enormă, pentru că noi adoptăm tot felul de reguli și când avem un nou regulament, o nouă directivă, trebuie apoi uh, să existe un act delegat sau de punere în aplicare pentru transpunerea în legislație. Apoi, din câte am înțeles, <laughs> trebuie să evaluăm actele delegate și de implementare pentru a vedea dacă avem obiecții față de um, propunerile de legislație. Eu am citit propunerile cu uh, recomandările doamnei Stoibler și aș avea câteva întrebări pentru comisie. Mai întâi, în legătură cu accesibilitatea căilor ferate uh, pentru persoanele cu dizabilități. Am două întrebări. De ce vă referiți doar la transportul pe căile ferate? De ce nu vă referiți și la feriboturi și autobuze? Și acestea trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități. Și apoi, ce puteți să-mi spuneți despre costuri? Doamna Iegăr, în traducere, a spus că în momentul uh, actual, în bugetul actual există nu există bugetul necesar, guvernele naționale trebuie să acopere aceste cheltuieli și ar putea să, cost- să coste mult. Deci aceste costuri pot fi o piedică în calea mobilității. Dacă există astfel de probleme, bineînțeles, asta nu va ajuta la ameliorarea popularității Uniunii Europene. O a doua întrebare se referă la zgomot și transporturile pe calea ferată. Dacă punem în aplicare această propunere, se va rezolva problema zgomotului în transportul uh, feroviar? Se va reduce uh, zgomotul creat de locomotivele trenurilor? Apoi, în ceea ce privește zgomotul, se pare că există un comitet uh, consultativ. Aș dori să știu ce, ce crede acesta despre acest uh, act de punere în aplicare. Acum, domnule președinte, uh, trec la încălcarea obligațiilor. Este o problemă, o, o propunere bună, într-adevăr, dar eu mă întreb ce facem cu sancțiunile. ce facem cu amenziile aplicate de Franța și Germania. Pentru că anumite state membre uh, dau uh, amenzi mari, dar problema este că statele membre uh, amendează în mod diferit. Și atâta timp cât există această diversitate, nu e bine. Apoi, în legătură cu controlul traficului aerian ce facem cu uh, proiectul de regulament uh, cu standardele tehnice și diplomele controlorilor aerieni. Ce facem dacă aceștia sunt în concediu de boală? Dacă încearcă să își administreze medicamente fără avizul medicului? Ertug. Domnul Ertug, mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentări. Trebuie să fiu sincer, noi uh, parlamentarii nu înțelegem foarte ușor toate detaliile acestea tehnice, e greu să urmărești o astfel de prezentare și după aceea să mai și pui întrebări. Avem însă o încredere fundamentală în Comisia Europeană. În, uh, însă aș avea două întrebări în legătură cu două directive specifice. În primul rând, în legătură cu sistemul de monitorizare, m-ar interesa ce plus valoare concretă ar avea acest sistem de supraveghere în domeniul maritim și cât ar costa. Pe mine asta m-a interesat. Și uh, ultima întrebare se referă la uh, subiectul zgomotului. Am avut uh, prezentări uh, și am auzit întotdeauna ce important este acest subiect al scomotului și domnul președinte a dorit să sublinieze acest lucru astăzi din nou. Eu aș vrea acum ca pe lângă ce ați spus dumneavoastră să ne mai spuneți dacă și dacă da ce măsuri intenționează Comisia să uh, propună în următoarele săptămâni, luni și ani pentru a uh, permite reducerea zgomotului legat de traficul feroviar. Mulțumesc! Ghezine Meisner Mulțumesc foarte mult! În primul rând, sigur că știm, bineînțeles, că actele delegate și de punere în aplicare există ca să simplifice viața parlamentarilor. Cu toate acestea, de la uh, tratatul de la Lisabona, există o oarecare ceartă pe competențe între Parlamentul European și Comisia Europeană și deci trebuie să vedem ce înseamnă delegat, ce înseamnă de implementare și să clarificăm situația. Acum, în, concret, în ceea ce privește traficul uh, nafelor, traficul maritim, în ce măsură va fi ameliorat schimbul de date și în ce măsură va fi respectată protecția datelor în același timp. În al doilea rând, în ceea ce privește pe uh, pasagerii cu mobilitate redusă, până când trebuie uh, pusă în aplicare această directivă și e valabilă pentru toate uh, rutele din toate țările, pentru că mă gândesc la unele trenuri, dacă unele persoane cu handicap ar dori să folosească anumite trenuri, în unele locuri nici măcar nu există suficiente vagoane adaptate. De exemplu, în ITU sunt puține uh, locuri unde poate sta o persoană cu uh, ca scaun rulant. Când va fi deci pusă în aplicare această prevedere și cum va fi acoperit costul, mi se pare destul de greu, pentru că costurile vor fi enorme. Uh, în ceea ce îi privește pe controlorii de trafic aerian, eu ca femeie m-am gândit la mm, sarcină. Când începând de când trebuie să anunțe o femeie că este însărcinată. Sarcina nu e o boală, poți lucra la fel de bine și ca atunci când nu ești însărcinată ca femeie. Mi se pare ciudat ca politiciană care susține drepturile femeilor, chiar m-a intrigat această prevedere. Apoi, în ceea ce privește infringementul, sigur că ar fi foarte bine să avem măsuri unitare în toată Europa, dar ce facem cu controlele? Cum vor fi acestea puse în aplicare? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kilönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă interesează și pe mine același lucru ca și colegul care a luat uh, cuvântul înaintea mea. E vorba de situația de sănătate a controlorilor aerieni. Am vorbit uh, despre aspecte tehnice de multă vreme. M-am tot întrebat când ne vom trezi uh, și uh, vom spune că trebuie să știm în ce uh, stare de sănătate, care este starea de sănătate a celor care ne controlează spațiul aerian. În zilele acestea tot vorbim despre accesibilitatea diferitelor tipuri de transporturi. Despre faptul că orice cetățean trebuie să aibă acces la mijloacele de transport, indiferent care este starea sa de sănătate. Deci cum putem obliga statele membre să acționeze pentru că pentru a ține cont uh, de accesibilitate atunci când construiesc gări sau porturi, pentru că nu doar mijlocul de transport trebuie să fie accesibil, uh, ca cineva să poată intra, uh, urca în tren cu scaunul cu rotile, trebuie ca și gara să aibă anumite caracteristici de accesibilitate. Are cuvântul acum doamna Karima Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă bine am înțeles, Comisia Europeană dorește să asocieze Parlamentul în pregătirea actelor delegate și uh, de punere în aplicare. Bine am înțeles? Asta ați spus? Pentru că pentru mine nu a fost foarte clar puteți să-mi spuneți dacă Comisia are de gând să asocieze mai mult Parlamentul în pregătirea actelor delegate și de punere în aplicare? Aceasta este prima mea întrebare. A doua. Așa mai în general, cum are de gând DigiMove să coopereze cu celelalte direcții generale din Comisie? Pentru că astăzi, când vorbim despre transporturi, de fapt discutăm probleme transversale, fie că e vorba de mediu, de climă, de cu Direcția Generală pentru Energie sau Afaceri Sociale, deci cum veți asigura această dimensiune transversală? Apoi, dumneavoastră ați vorbit despre zgomot și eu aș dori să știu concret care vor fi avantajele oferite de noile tehnici specifice de accesibilitate pentru a reduce zgomotul. Cu câți decibeli se va reduce zgomotul? care vor fi noile tehnologii care vor permite reducerea zgomotului în transportul ferozial. Acestea sunt înscrise în noile dispozitive de, și tehnici specifice de interoperabilitate și Comisia va propune în curând și noi obiective, și dar și mijloace în plus pentru a răspunde acestor obiective. Mulțumesc! Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări referitoare la interoperabilitate și acces. De ce avem noi nevoie de reguli mai stricte dacă e să ținem seama și de costurile de implementare ale acestor măsuri. Ar trebui să avem condiții egale pentru toată lumea care intervine în transporturi, pentru că accesul reprezintă costuri. Cine le va finanța? Să nu mă înțelegeți greșit. Eu n-am probleme cu accesul, nu. Însă Oare vreau eu ca Uniunea Europeană să fie cea care hotărăște acest lucru și ca statele membre să n-aibă nimic de zis? Hmm, nu prea. Acum, în ceea ce privește zgomotul materialului rulant, stau și mă întreb, uh, la cine a fost consultat în momentul în care s-a uh, luat această decizie și Ă, măsurile pe care le pregătește Comisia pentru a reduce zgomotul pe calea ferată, în ceea ce vrește monitorizarea navelor. Știu că a mai întrebat cineva acest lucru înaintea mea. Care este valoarea adăugată a acestor măsuri, ă, modificări tehnice propuse și care sunt și actorii care au fost ă, consultați înainte de a lua această decizie? Pentru că aici vorbim și despre latura de mediu și felul în care se, împar- se împărtășesc informațiile la, în acest sens. Care este plusvaloarea acestui sistem? Și dacă există o colegialitate ce va fi astfel asigurată? Nu prea aveam multe de spus în ceea ce privește controlorii de trafic aerian. Câțiva colegi tocmai s-au referit la acest lucru. Știm că un controlor trebuie să notifice uh, în momentul în care este uh, este la, la curent cu faptul că este însărcinată, însă ofițerii uh, pot face acest lucru imediat ce primesc certificatul. Sí, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Da, doream să mulțumesc pentru informațiile ce ne-au fost propuse pe marginea acestor propuneri de comitologie și Aș fi vrut doar să atrag atenția Comisiei asupra unor aspecte care mi se par importante și care presupun de asemenea și niște modificări bugetare, o repartizare diferită a competențelor, o prioritizare diferită uh, a uh, acțiunilor. E adevărat că aici trebuie să ne gândim la toate aceste aspecte, dar să dăm dovadă și de încredere și de bunăvoință și să avem speranța că Parlamentul va și adopta toate aceste măsuri, care la prima vedere sunt tehnice, dar care vor avea repercusiuni importante. Acum, în mod mai general, aș vrea să vă întreb, cam cât timp va dura acest lucru în medie? Pentru că ni se spune, da, există o procedură normală și o procedură care poate fi mult mai lungă. Dar uh, în ce măsură am putea noi să prescurtăm aceste termene? Și cum am putea ajunge mai repede la un acord cu Consiliul? Care ar putea fi media uh, în timp aici? În al doilea rând, aș vrea să știu cum anume se lucrează. Se lucrează cu statele membre, dar și cu alți actori, spre exemplu cu sindicatele, nu? Uh, care sunt acțiunile întreprinse în acest sens, spre exemplu pentru certificare, spre exemplu licențele acordate piloților toate aceste elemente, toate aceste teme sunt importante. Dacă o persoană, dacă o femeie este însărcinată și trebuie să notifice această sarcină atâta vreme cât aceasta nu se vede, uh, da, de asemenea, acest lucru este important, însă se înscrie într-un set mai complet de proceduri ce trebuie să fie aplicate. Și apoi, în ceea ce privește zgomotul, ar trebui aici să mi se dea informații suplimentare, pentru că da, dacă vă amintiți, exista înainte o directivă, o directivă care trebuia să fie revizuită, însă iată că acum aceasta se elimină. Și atunci, ă, normele din 2011 sunt cele care se aplică, dar odată ce va apărea noua directivă, aceste norme vor dispărea. Și de ce nu se face o fuzionare între fosta directivă și noua directivă, în așa fel încât să asigurăm și această perioadă de tranziție dintr-o, de la trecere de la o normă la alta? care, dacă nu o asigurăm, s-ar putea să pună probleme pentru anumite state membre. Mulțumesc! Tilicica. Domnul Tilișca acum. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Foarte pe scurt, pentru că aveam patru puncte și, de fapt, toate acestea patru au fost acoperite de colegi. Dar m-aș referi totuși la un punct și să fie mai degrabă așa un punct, aș spune eu, transversal, orizontal, care din punctul meu de vedere este foarte important. Apreciez explicațiile amănunțite furnizate de comisie pe marginea diferitelor propuneri concrete, însă singura problemă pe care o am eu, și asta se aplică la toate intervențiile, atât din partea colegilor noștri cât și din partea comisiei, e vorba de impact, evaluarea de impact. Asta aș fi apreciat eu dacă am fi avut în o prezentare introductivă câteva observații în acest sens. Ce putem spune pe această temă, foarte pe scurt? Uh, cum au fost consultați factorii interesați? Cum anume această evaluare de impact este și analizată? Care sunt măsurile tehnice dincolo de ele? Au fost analizate de o vreo direcție generală? Au fost analizate de un comitet de evaluare de impact, care a fost rezultatul acestor dezbateri, care au fost elementele, știu, adăugate, scoase din text. Pentru mine astea sunt elemente importante care ne-ar putea da niște indicații suplimentare. Și ar fi bine să avem câte informații în plus pe această temă. Aș aprecia acest lucru. Dar e clar că acest lucru pe viitor trebuie să fie standardizat. Prezentarea acestor măsuri care să fie uh, introduse, deci, încă de în prezentarea introductivă. Apoi, un alt aspect. Eu sunt uh, foarte bucuros de faptul că sunt deja convins în ceea ce privește infracțiunile și uh, anumite încălcări. Uh, nu, există aici poate câteva implicații care depășesc cadrul strict tehnic. Uh, acestea ar fi observațiile mele. Mai întâi, faptul că e vorba de un subiect la nivel orizontal, și oricum, uh, ceea ce doream să spun, alți colegi s-au referit deja la acest lucru. Dominic Riquet. Dominic Riquet. Merci, monsieur le vicepreședinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să adresez două întrebări mai degrabă generale și o întrebare mai precisă către comisie. Pentru a prelua și ceea ce spunea din aur Karima Deli acest exercițiu neobișnuit din partea Comisiei, în fața Comisiei noastre, Comisia Europene în fața Comisiei pentru Transporturi. E un exemplu pentru a demonstra noilor, poate chiar și vechilor membri ai Parlamentului European, uh, pentru a le explica ce înseamnă comitologia și cu asta basta, sau într-adevăr Comisia are intenția să vină în mod repetat, regulat în fața noastră pentru a ne prezenta aceste acte de comitologie pe măsură ce dezbaterile avansează. Iată, aceasta este o prima întrebare pe care vreau să o pun. Adică veniți odată și gata și sau cum? Pentru că dacă doriți să veniți din mai des, atunci e foarte bine, ne putem bucura de acest lucru, e un element nou. Apoi, în comitologie, și de altfel acest lucru se constată pe ansamblul textelor pe care le-ați evocat, există câteva diferențe. Există anumite acte delegate, aplicații, să zicem, normale pentru acte delegate, acte de executare, dar există și modificarea ale unor texte mai vechi. Și în aceste cazuri, în cazul în care există aceste modificări, situația e diferită. Deși comitologia până la urmă revine la a fosta metodă a unor texte nu neapărat foarte clare. Aș vrea să știu da, dacă se sugerează, ce se întâmplă dacă se sugerează modificarea unui text, știu, sau unei anexe din 2006, din 2007? Se dorește această modificare. De ce? Și o a treia observație referitor la zgomot. Modificarea, dacă am înțeles eu bine, va interveni la nivel, de, la nivel normativ. Deci, uh, emisia de zgomot. Și atunci, cum de s-a ajuns la un act, la un astfel de act de comitologie și o întrebare care decurge din prima este oare noile norme pe care Comisia Europeană le propune prin comitologie vor fi ele utilizate în cadrul finanțării care a fost prevăzut pentru facilitatea conectarea Europei pentru a reduce zgomotul? Dacă nu mă înșel, au fost câteva întrebări care au mers în acest sens. Am vrea să știm dacă aceste norme vor fi uh, opozabile dacă uh, actorii implicați vor fi consultați și dacă aceștia vor putea solicita ulterior și finanțări pentru acest lucru. Această normă în fond va fi opozabilă, da sau nu, în momentul în care se prevăd finanțări pentru acest subiect. Pentru că, evident, în momentul în care se votează, uh, vreau să vă amintesc că noi când am votat nu exista niciun fel de normă și văd că acum, în cazul în care ne aflăm în această circunstanță de modificare a unui text anterior, e clar că situația e oarecum diferită și aș vrea să știu ce se întâmplă. Sunt ultimul pe listă, am și eu o întrebare. Domnul Tilicica a spus că este vorba de modificări tehnice pe care doar comisia le poate face, însă decizia fundamentală am luat-o noi și nu mai trebuie să ne complicăm și cu deciziile tehnice. Câteva exemple. Accesibilitatea pentru persoane cu handicap. Sigur că ar fi frumos dacă s-ar, am putea spune ca fiecare gară să fie dotată în mod corespunzător în ambele sensuri. Ar fi frumos să ne dorim asta astăzi și mâine să se și îndeplinească. Știm cu toții că nu e posibil. De exemplu, în Berlin, acum uh, un an și jumătate, a fost uh, construit uh, un, o nouă cale de acces către calea ferată și uh, dacă vii cu căruciorul, cu un copil, poți să împingi căruciorul, dar dacă vine o persoană în uh, scaun rulant, nu se poate împinge singură pe uh, acel dispozitiv, pe, în acel lift. Dimensiunile nu sunt cele adecvate. Lăsând asta la o parte, Uh, eu cred că există standarde și sigur că acestea trebuie să fie stabilite și sigur că trebuie să se facă verificările respective. Din motive istorice, în anumite clădiri nu se poate și nu vreau să fiu chițibușar, dar anumite standarde ar trebui să se degajă și să se impună. Pe mine astea m-ar interesa și m-ar interesa de ce susținere beneficiem din partea dumneavoastră la acest capitol. Apoi zgomotul. S-au uh, investit miliarde de euro în uh, protecția uh, împotriva zgomotului. Știm că sunt uh, utile pentru cei care locuiesc la parter sau la etajul 1, pentru cei de la etajele de, etajele de mai sus nu sunt eficiente. La, în, la unele etaje chiar se aude zgomotul mai rău din cauza dispozitivelor de protecție. Știm că problema este sursa zgomotului, de fapt. Dar Asta e legislația europeană. Se, iau, se adoptă prevederi care sunt ineficiente, costă mult și nu dau niciun, rezu, niciun rezultat. Ar trebui să aflăm dacă există și ce posibilități tehnice există pentru a tăia problema de la rădăcină. Cunosc un profesor de la Universitatea Tehnică din Berlin care face cercetare ca să schimbe procesul și ca banii care sunt cheltuiți să nu mai eh, fie investiți în infrastructură, ci în materialul rulant și cer, vrea să ceară modificarea legii cumva. Cu un miliard, cu un miliard, două uh, milioane, s-ar putea utiliza dispozitive mai ieftine și mai eficiente de reducere a zgomotului. Dar se pare că politica dorește să nu realizeze aceste eh, succese. Sper să îmi spuneți părerea dumneavoastră și uh, sper să fiți de acord cu mine. Mulțumesc. Jetzt haben Sie das Wort. Și acum aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu toată bunăvoința și uh, cu toate cunoștințele tehnice, nu pot să vă răspund într-un minut. Dar am să încerc începând cu chestiunile orizontale, după care am să-i rog pe colegii mei să treacă mai departe. În primul rând, în ceea ce privește această practică regulată de a veni aici să vă prezentăm uh, comitologia. Eu sunt director pentru coordonare de politică și securitate și, sincer, eu și serviciile mele venim totdeauna cu plăcere aici ca să vă vorbim despre comitologie nu cred că va fi o practică regulată, pentru că dumneavoastră veți fi ocupați cu chestiuni politice mult mai importante de pe ordinea de zi. Dar dacă există bunăvoință, sigur că vom uh, veni. Și dacă ne-o cereți. Apoi, uh, Doamna Karima Deli a întrebat dacă dorim să implicăm mai mult Parlamentul European. Există reguli clare în ceea ce privește consultarea experților și sigur că le vom respecta ca la carte. Deci trebuie să consultăm experții. Avem 40 de grupuri de experți care ne uh, ajută în munca noastră. Și ca să-i răspund și lui Pavel, uh, da, nu e vorba doar de analiza de impact, Uh, e vorba doar de cele mai importante acte legislative, dar sigur că trebuie să ținem cont de toate analizele, valorile ex post, uh, fitness check și toate studiile, consultările cu părțile interesate, recomandările agențiilor, recomandările industriei. Practic, când se pun toate cap la cap, se ajunge la întrebarea lui Ines, cât durează? Calculați, vă rog, nu se poate face într-un minut, nici într-o zi, nici într-o lună. Durează mai mult timp dacă vrei să faci treaba bine. Atunci, sigur că noi am dori să vă implicați și dumneavoastră mai mult în munca aceasta a experților și sigur că regulamentul de procedură spune că, la cererea Parlamentului European, Comisia poate să invite și experții Parlamentului la aceste reuniuni. Suntem aici ca să vă invităm să uh, puneți întrebări. Spune aici, în regulament, că președintele Comisiei Parlamentare Relevante trebuie să adreseze directorului general o solicitare ca la grupul de experți să vină și experți din Parlamentul European, deci nu membrii, experți și pot să vă asigur că avem reguli foarte stricte și la comisie în ceea ce privește coordonarea dintre direcțiile generale. E vorba de consultarea interservicii, însă înainte de aceasta trebuie să organizăm multe alte ședințe. Nu vreau să vă plictisesc cu regulamentul intern al comisiei, dar este de multe ori și mai complicat decât uh, ceea ce discutăm aici. Deci pot să vă asigur că coordonarea va exista. Apoi, uh, întrebările mai specifice în legătură cu măsurile specifice pe care le-am tratat astăzi aici. S-a pus întrebarea legată de sarcină, am și eu experiență, am fost însărcinată și am lucrat până la termen și chiar trei zile după aceea. Deci am o părere foarte clară despre ce înseamnă să fii însărcinată, nu e o boală, dar sunt experți care spun altceva. Deci uh, va mai dura până când să avem o procedură finală și pot să vă asigur că colegii uh, bărbați nu își dau seama de multe ori că o femeie însărcinată. La mine la DigiMove nu și-au dat seama colegii șase luni că eram însărcinată. Cam asta ar fi despre sarcină. Da, mulțumesc. Acum trecem la persoanele cu handicap. Ce înseamnă ca um, căile ferate să fie mai accesibile? Ar trebui să devină un avantaj competitiv în fața celorlalte moduri de transport. Căile ferate vor fi un precursor în domeniul accesibilității pentru că uh, Eurometru cel mai recent a arătat că 90% dintre europeni nu merg cu trenul din cauza problemelor de accesibilitate. Este uh, clar aici o șansă de business și nu trebuie să uităm că un transport feroviar accesibil este benefic pentru persoanele cu handicap, dar și pentru persoanele cu uh, mobilitate redusă și pentru tinerele mame cu uh, cărucioare. Deci, nu trebuie să vă mai spun că e nevoie de șanse de finanțare suplimentare aici. Eu am uh, Uh, dacă voi avea o influență de exercitat, cu siguranță o voi face. Apoi, în ceea ce privește analiza de impact ERA cu privire la handicapuri, 100, avem 100 de milioane economii la costuri administrative, 20 de milioane costuri noi, inventarul activelor, 20 până la 40 milioane costul accesibilității legat de extindere și beneficii directe 2,3 miliarde beneficii uh, ecologice de 8 milioane de euro. Ca să nu mai vorbesc de beneficiile sociale, ocupare, includere socială și multe altele care nu au fost uh, cuantificate. Aici e vorba, cred, de tot ce m-ați întrebat. Nu știu dacă colegii doresc să mai adauge ceva. Cred că m-am referit la tot. Mulțumesc și bună ziua! A fost o întrebare legată de sfera de aplicare și punerea în aplicare. Ce este foarte important aici este că s-a extins sfera de aplicare la TSI, se va aplica la întreaga rețea. Versiunea din 2008 se aplica doar la o uh, anumită parte a rețelei. TSI se aplică la noi stații, la noul material rulant, uh, și la cele existente în caz de înnoire și actualizare. Nu există un termen de implementare, ideea este că uh, avem o implementare treptată care corespunde cu Convenția ONU legată de uh, drepturile persoanelor cu handicap. Se vorbește despre eliminarea treptată a barierelor în calea accesibilității. Mulțumesc, Nicol. În ceea ce privește zgomotul, întrebarea lui Ines această măsură o va înlocui pe cea dinainte și noile specificații tehnice se vor referi doar la materialul rulant nou. O alta este uh, planificată pentru materialul rulant existent și dacă nu mă înșel, diferența este de 1 până la 2 decibel, dar l-am aici pe cel mai bun expert în domeniul de zgomot și nu vreau să îl privez de o intervenție. Mulțumesc, bună ziua! Ar trebui să fie clar că acest regulament al Comisiei se aplică doar la materialul rulant nou. De aceea, nu trebuie să avem obiectivul de a rezolva toate problemele de zgomot prin acest text. E vorba de o revizuire, așa cum a fost făcută de agenție, adică de Agenția Europeană a căilor ferate, care trebuie să facă revizuiri periodice și să țină cont de progresul tehnic și de alți factori. Acesta este un exemplu de o astfel de acțiune. Comisia încearcă ca în următoarele luni să propună și alte măsuri de reducere a zgomotului. Ne consultăm chiar mâine în cadrul unui grup de experți specific pe această temă și am dorit să ajungem la niște măsuri care să permită un regim de diferențiere a nivelului de zgomot care să fie adoptat uh, până la sfârșitul anului și pus în aplicare anul viitor. E vorba de un stimulent în ceea ce privește uh, șinele și modificările acestora, și trebuie să vedem cum uh, pot beneficia operatorii de uh, aceste sisteme pentru ca vagoanele să devină mai silențioase. Trebuie să și finalizăm analiza de impact care tratează principala problemă a zgomotului feroviar și anume vagoanele de mărfuri care erau uh, în circulație înainte ca TSI să intre în vigoare. E vorba de vagon, vagoanele de mărfuri. Majoritatea sunt uh, foarte zgomotoase pentru că standardele obișnuite nu li se aplică. De aceea am comandat un studiu extern care este acum încheiat și desfășurăm o analiză de impact internă și am dorit să emitem o comunicare a Comisiei pe acest subiect la începutul anului viitor. Cel puțin așa sperăm. Mulțumesc, nu suntem aici ca să vorbim despre următorul program de lucru și de ce vom face, pentru că așteptăm noua comisie, deci s-ar putea să revenim după audiere cu această prezentare, cam peste o lună, la o lună după audierea dumneavoastră probabil că vom reveni și sper să ne înțelegeți limitările. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la nave. Mi-amintesc chestiunea confidențialității. Cred că drepturile de acces și garantarea confidențialității datelor sunt stipulate în documentația tehnică și există ENISA, Agenția Europeană a Rețelelor și a Siguranței Informației. ENISA a fost consultată și a aprobat această nouă schimbare și mă amintesc și întrebarea legată de SIZE. SIZE nu înlocuiește și nici nu dublează sistemele actuale de schimb de informații, ci este un proces uh, voluntar, colaborativ, de schimb de informații și de partajarea datelor, dar am să-i dau cuvântul lui Iacob, care este expert în acest domeniu. Mulțumesc și bună ziua, am să încerc să fiu succint pentru că este târziu. Uh, Colegul meu a răspuns la toate întrebările, dar cred că a fost o întrebare legată de plus valoare și de costuri. Au fost investiții la nivel național în toate statele membre și la nivel central uh, sub egida Agenției Europene a Siguranței Maritime de la Lisabona în ultimii 10 ani. Acum se pare că în 3-4 ani uh, totul este din nou operațional și vedem noul potențial al sistemului. Adevărata plusvaloare este că încercăm să utilizăm aceste investiții combinate în sistem cât mai eficient, încercăm să clădim pe soluțiile tehnice existente dezvoltate împreună cu statele membre și încercăm să evităm duplicarea care ar însemna că de, care s-ar perpetua de la un sistem la altul. Pentru că noi nu dorim să creăm nici costuri suplimentare, nici dublarea eforturilor. Acest sistem, dacă ar fi mai bine folosit, poate acoperi directiva aceasta și multe alte domenii legate de domeniul maritim. S-a mai spus și înainte, dar este vorba mai ales de uh, vamă, este vorba de piraterie, de monitorizarea pescuitului. Se poate folosi același sistem fără să se modifice responsabilitatea de nivel național. În ceea ce privește costurile, statele membre nu au de suportat niciun fel de cost, totul se finanțează la nivel central și se bazează pe integrarea altor sisteme existente și crearea de uh, leere suplimentare pe o interfață ce va fi vizualizată pe un ecran. Practic, e ca la un turn de control de trafic aerian, unde vezi avioanele pe un ecran, așa va fi și la traficul maritim. Deci e vorba de o nouă interfață, asta încercăm noi să facem. A fost o întrebare legată de consultarea părților interesate și am să o spun foarte pe scurt. Avem un grup special cu experți din state membre care reprezintă autoritățile competente de nivel național pentru sistemele naționale și acestea trebuie uh, coordonate. Deci se uh, procedează de la bază spre vârf și e practic un sistem care se bazează pe sistemele existente. Practic este transversal și foarte rentabil și tot ce mai vreți. Mulțumesc, cam asta a fost tot. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la uh, încălcările legislației. Cineva a menționat dumpingul social și uh, motivele acestuia. Avem aici un expert și am să îi dau cuvântul imediat. And, uh, good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua. Voi face câteva observații în legătură cu sancțiunile. Sancțiunile excesive menționate. În acest sens aveți dreptate să notați faptul că inițiativa abordează încălcările obligațiilor doar acum. Acest lucru se datorează faptul că sistemele penale ale statelor membre sunt diferite și nivelurile amenzilor sunt diferite și de aceea este greu să stabilim un nivel al amenzilor la nivel european. Acest lucru este subliniat într-un studiu comandat de comisie și publicat pe site-ul nostru web. În același timp, se aplică deja o regulă în cazul sancțiunilor, sancțiunilor o Um, regulă generală și anume că sancțiunile trebuie să fie eficiente, disuasive, nediscriminatorii și mai ales proporționale. Și Dincolo de acest criteriu al proporționalității, există o jurisprudență 2010, Martin Horman, cazul Martin Horman, care detaliază regulile privind proporționalitatea. Deci, chiar în cazuri în care se aplică sancțiuni excesive, se pot depune plângeri împotriva acestora și tribunalul apoi, uh, la cel mai înalt nivel, uh, Curtea Europeană de Justiție, ia o hotărâre. S-a mai uh, întrebat dacă este o, o măsură tehnică sau una care nu e de natură tehnică, um, se bazează pe o nouă categorizare a încălcărilor obligațiilor, nu e ceva nou. Uh, s-a aplicat deja în cazul lecurilor sociale în transportul rutier privind uh, timpul de odihnă. Deci se bazează pe structuri uh, și categorii deja existente și pe o obligație care există în regulamentul din 2009 privind accesul la uh, calificarea profesională în transportul rutier. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. În fine, acum nu voi repeta ceea ce am spus în legătură cu sarcina. Eu cred că nu trebuie să se aștepte sancțiuni, dar există un interes în siguranța aeriană pe, să se știe dacă există complicații în cazul sarcinii, pentru a, deci se folosește aceleași controle medicale ca și în orice alte profesiuni, nu există discriminări. Dar, spre deosebire de medicamente, am lucrat la lista de medicamente care va fi publicată în ghid și va fi publicată pe site-ul EASA este o listă pe medicam- de medicamente periculoase sau care pot schimba comportamentul controlului de trafic aerian. Și poate să îl împiedice să-și facă uh, treaba ca de obicei. Uh, s-a mai întrebat de ce aplicăm în continuare proceduri vechi de comitologie. Voi da un exemplu din uh, domeniul meu, siguranța aviației. Avem o regulă, de exemplu, metode pentru screeningul pasagerilor la uh, securitate, la uh, acolo unde trec la verificarea securității. Uh, nu doresc să intru acum în detalii în legătură cu procedurile de urgență sau cele legate de securitate. V-am întrebat dacă aveți o sală în Parlament care să uh, respecte aceste condiții, dar atunci când apar noi evenimente, noi, noi aspecte, uneori uh, procedurile trebuie modificate. Deocamdată acum ne întrebăm ce aparate vom folosi pentru detectarea explozivelor putem să o facem doar folosind vechile metode de comitologie. Nu putem folosi alte proceduri care există mai nou, dar aceste 50 de acte vor, face, vor trece prin procedura normală a actelor delegate și de punere aplicare, atunci vor respecta noile reguli, dar deocamdată încă le folosim pe cele vechi. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Dacă am uitat unele, vă vom da răspunsuri în scris. Încă o dată mulțumesc, domnule președinte, numele Comisiei pentru invitație și mult succes în lunile următoare și vom, vom pregăti pe noul uh, candidat la postul de comitar pentru, uh, al transporturilor pentru a lucra cu această comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult și Astfel am abordat ultimul punct de pe ordinea de zi. Și acum trecem la reuniunea coordonatorilor. Următoarea reuniune va avea loc luni. Ă, nu știu dacă ne vom vedea mâine dimineață sau nu. Nu, se pare că nu, deci ne vedem luni pe 19, 29 septembrie la ora 15. Și trecem acum la reuniunea coordonatorilor.